în aceste ore nouă cetățeni, între care un francez, doi australieni, un indonezian și alți cetățeni ai altor țări, își așteaptă execuția în Indonezia. Până în 2013, Indonezia a uh, executat un moratoriu în legătură cu pedeapsa capitală, dar acest moratoriu nu a mai fost renoit președintele indonezian a refuzat uh, toate cererile de clemență. Uniunea Europeană, Parlamentul European consideră inuman, abject un astfel de tratament, o astfel de uh, pedeapsă, pedeapsa capitală. De aceea sper că și în numele dumneavoastră îmi permiteți să uh, apelez la președintele indonezian în mod oficial să îl invit să facă uz de dreptul său de grațiere să, și să abolească pedeapsa capitală. Procesele